Procesele verbale ale ședinței de ieri sunt disponibile. Sunt comentarii cu privire la acestea? Nu văd să fie cazul, atunci considerăm adoptate aceste procese verbale. Primul punct pe ordinea noastră de zi este declarația președintelui Parlamentului European cu privire